Io Dear colleagues, we can... Uh, Stimați colegi, haideți să începem întâlnirea noastră de azi. And we can start with uh, adopt... Haideți să adoptăm ordinea de zi. Avem un proiect revizuit de ordine de zi. V-am transmis acest proiect vineri. Dacă nu există obiecții, atunci putem adopta proiectul de ordine de zi revizuit, fără modificări. Am câteva anunțuri de făcut. Aș dori să atrag atenția colegilor asupra unui uh, număr de ateliere și audieri publice de la Envi. Toți eurodeputații sunt invitați la aceste evenimente. Alături de comi Comisia TRAN va avea loc o audiere publică pe 11 octombrie la ora 15 pe tema poluarea sonoră din transport. Apoi avem un atelier pe tema cum zic? turbulări, ne- tur- tulburări neurologice, cum să preie controlul asupra vieții. Și a, asta va fi pe data de 12 octombrie, miercuri, și apoi avem o audiere alături de ITRE către un cadru pentru M Health în Europa, jo- uh, joi 13 octombrie. Avem interpretare în 16 uh, limbi și, de asemenea, această întâlnire este uh, transmisă pe internet. Trecem la punctul 3 de pe de zi. Recomandările coordonatorilor. Acestea au fost transmise online. Dacă nu există obiecții, acestea vor putea fi adoptate. Să începem așadar cu discuția în comun, obiecții în temelul articolului 106 în ceea ce privește cultivarea anumitor organisme modificate genetic. Voi da cuvântul raportorilor și începem cu domnul Bart Stais. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Avem uh, mai mulți colegi cu care am discutat, noi dorim să ne opunem uh, propunerii comisiei și anume este vorba de aprobarea autorizării pentru uh, porumb. Avem mai multe mm, tipuri de porumb, de la Singenta și de Geagrosantis. Există și o candidatură pentru acces parțial din partea Monsanto. Avem trei obiecții împotriva acestora, apoi avem una împotriva importului bumbacului de la de Agrosans. De asemenea, ni se cere să acordăm acces la 810 produse. Consiliul nu va avea niciun aviz vis-a-vis -vis de, porum, de uh, bumbac. 61,7% din populația europeană s-a exprimat împotriva. Avem 15 pentru următorul, tot împotriva, adică 61,9% din populația europeană. Pentru ultima candidaturii, statele membre spun că avem o problemă. Nu există acces la toate studiile privind toxicitatea, așadar nu avem suficiente informații. În ceea ce privește semințele, aș dori să spun următoarele. De ce ne opunem? De ce avem o reclamație? Ei bine, aș dori să mă concentrez pe trei aspecte. În primul și în primul rând, avem 157 de candidaturi și acestea vizează glifosatul. Acestea intră sub criteriile de derogare din regulamentul privind pesticidele din 2009. Aceasta trebuie să fie actualizat. Acum, glifosatul, din câte știți, autorizarea trebuie să se încheie în 2017. Avem două elemente cheie în acest uh, dosar. Mortalitatea locală pentru animale și insecte. În decizia de punere în aplicare a comisiei, comisia spune că ei doresc să, menține, să mențină mortalitatea locală la sub 0,5%. Pentru 8-10 se spune că e nevoie de o distanță de 5 metri între un câmp 810 și un câmp, un câmp obișnuit, cultivat cu porum obișnuit. Monsanto spune că distanța trebuie să fie de cel puțin 20 de metri, adică de 4 ori mai mult distanța actuală. Pentru 15, pentru porumbul 1507, Comisia sugerează distanțele 20 de metri, iar EFSA sugerează 30 de metri. Eu cred că sunt niște cifre foarte arbitrare din partea Comisiei și tocmai datorită acestui fapt ne avem de această obiecție. În 2005, EFSA spune că nu există uh, corespondență uh, în uh, natură pentru acest uh, porumb. După cum știți, acest produs este cultivat în regiunile spaniole și acolo am constatat anumite probleme. Noi avem o rezoluție pe care vă prezentăm și spunem că există un risc foarte mare atât pentru mediu cât și pentru fermieri. S-ar putea ajunge la dezvoltarea unor buruieni care sunt rezistente și la erbicid. Comisia nu pare că a fost actualizată. EFSA trebuie să analizeze câteva elemente noi pentru cele trei produse, trebuie să evalueze riscurile vis-a-vis -vis de acestea. Trebuie să primim aceste informații, trebuia să le primim până la sfârșitul lui septembrie și abia la sfârșitul săptămânii trecute au fost ele publicate. Dacă citim acest raport al EFSA, constatăm următoarele. În primul rând, informațiile esențiale pentru evaluarea de risc nu au uh, fost uh, respectate. anumite semințe duc la creșterea hibridizării și astfel crește riscul de contaminare. Apoi există posibilitatea contaminării transgenice și aceasta depinde de varietățile care sunt plantate efectiv. Câteva dintre speciile respective produc și mai multe toxine. Chiar acele varietăți care nu au fost modificate genetic, mai multe toxine. Apoi, încă un element, avem prea puține informații. Informațiile pe, de care îi spunem noi ne arată că crește numărul de toxine BT pe teren din 2010, în ciuda faptului că există controle mult mai uh, stringente. EFSA însă ne spune că totul uh, e bine, nu există probleme. Eu cred că EFSA nu analizează corect scenariile negative posibile. Eu cred că raportul EFSA pe care l-am primit este destul de slab. Pentru noi este important acum să transmitem un mesaj politic foarte dur împotriva propunerii Comisiei. Eu sper că aceasta nu va fi sprijinită. De exemplu, Consiliul de Ministri nu, sprijine, nu sprijină propunerea Comisiei. Prin adoptarea acestei obiecții vom transmite un mesaj politic foarte dur. Mulțumesc. Urmează domnul Parniu. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Astăzi vorbesc uh, în numele colegului meu, Guillaume Balas, care este coordonator la aceste cinci obiecții. Din nefericire, el nu poate să ni se alăture la această ședință. Aș dori să vă rog aminte că aceste cinci obiecții au apărut într-un context special. E vorba de Fuziunea dintre Monsanto și Bayer. Această multinațională ar uh, controla toate aceste semințe și este o amenințare la adresa sănătății publice. Autoritățile pentru concurență trebuie să folosească toate instrumentele care le stau la dispoziție pentru a lupta împotriva acestei fuziuni periculoase, atât pentru agricultori, cât și pentru toți europenii din punct de vedere alimentar. În ceea ce privește cele cinci obiecții, aș dori să vă duc aminte asupra faptului că regulile pentru OMG-uri nu sunt democratice. Conform uh, chiar lui Jean-Claude Juncker. De aceea trebuie să încurajăm transparența și democrația, nu uh, procedurile obscure. Majoritatea Parlamentului a cerut în iulie anul trecut ca, aceast, ca Comisia să își reanalizeze poziția vis-a-vis -vis de punerea pe piață a OMG-urilor. Obiectivul nostru nu s-a schimbat. Nu trebuie să aprobăm niciun astfel de aliment modificat genetic. Câtă vreme Comisia nu vine cu un nou cadru pentru acestea. De aceea reprezentanții S și D, Verzi, uh, GUE, FDD și PP uh, vin cu aceste obiecții astăzi. Colegul meu, Ghion Balas, vă roagă să sprijiniți aceste cinci obiecții. Acest lucru ar fi în favoarea agricultorilor, biodiversității și consumatorilor. Noi trebuie să le dovedim europenilor că instituțiile noastre îi protejează în mod eficient împotriva acestor amenințări la adresa sănătății lor. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Urmează doamna Evi. Thank you, Chair. I... Mulțumesc, domnule președinte. Colegii mei deja au explicat foarte clar care sunt argumentele pentru această obiecție. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Evi. Urmează domnul Bellet. Mulțumesc, domnule președinte. Bună, ziua tut- bună seara tuturor. Noi încă mai avem încredere în EFSA, spre răsibire de alți colegi. Vis-a-vis -vis de toate aceste obiecții pe care le dezbatem acum, EFSA a emis uh, avize favorabile. Nu pe toate chestiunile, bineînțeles, putem analiza chestiunile 20 versus 30 de metri, putem discuta la nesfârșit această chestiune. Însă, în ceea ce privește porumbul, semințele, și bum, semințele de bumbac modificate genetic și punerea lor pe piață, și în ceea ce privește recomandările vis-a-vis -vis de cum să limităm expunerea la aceste semințe OMG, e bine, cu, cu privire la toate acestea, EFSA a emis o, avize favorabile și noi am dorit să ținem seama de aceste lucruri. În plus, aș dori să vă readuc aminte tuturor că majoritatea eurodeputaților au votat împotriva moratoriului la adresa OMG. Noi considerăm că toate aceste obiecții sunt și o metodă de a ocoli acea decizie. Nu în ultimul rând, stimați colegi, aș dori să vă aduc aminte de un lucru. Cum trebuie folosită o obiecție? Se folosește fie în cazul în care comisia a făcut mai mult decât îi revine, fie dacă uh, dovezile științifice ne arată contrariul. Însă niciuna dintre aceste două condiții nu a fost îndeplinită, de aceea noi vom vota împotriva obiecțiilor. Mulțumesc. Mulțumesc, urmează domnul de Mesmecăr. Mulțumesc, eu mă alătur în totalitate celor spuse de Ivo Belet. Nu este nici prima, nici ultima oară când vom dezbate această chestiune aici. Dezbaterea nu vizează neapărat OMG-urile individuale. Ea vizează mai degrabă contextul juridic general. Avem un moratoriu de fapt asupra OMG-urilor. Din două motive nu-l, nu voi sprijini. În primul rând, eu consider că eu nu consider că Comisia a făcut mai mult decât îi revenea. Comisia are competențe complete în acest domeniu pentru a conferi autorizări în baza avizelor EFSA. Mai multe state membre analizează ce se întâmplă pe ambele fețe. Nu toate statele membre însă fac acest lucru. Regulile de import sunt extrem de stricte. Cadrul juridic joacă un rol important aici și cred că este important să spunem că aici analizăm uh, politici din punctul de vedere al dovezilor științifice. Este, biotehnologia este un sector extrem de important atât pentru dezvoltare și inovare, atât în Flandra, mai ales în, cât, mai mult, mai ales în Ghent, care este un lider în cercetarea în acest domeniu. Orice obiecții ne arată faptul că Europa dorește să încetinească inovația în acest domeniu. Este important să facem o diferență între tehnologia OMG și punerea în aplicare a acestor lucruri. Este esențial ca punerea în aplicare a politicilor OMG să se alinieze cu politicile agricole în așa fel încât să ne asigurăm că nu există efecte negative asupra sănătății omului. Însă, pe termen lung, OMG-urile pot avea un rol extrem de pozitivă. Mulțumesc. Nu știu dacă mai sunt și alți membri care vor să ia cuvântul. Nu? Bine. Atunci, rugăm Comisia să reacționeze. Din partea Comisiei este aici doamna Chantal Greschi. Vă rog. Honorable members of Bună seara, doamnelor și domnilor deputați. Am ascultat cu atenție toate comentariile și opiniile exprimate. Vă mulțumim pentru șansa pe care ne dați pentru a reacționa la cele trei uh, proiecte privind uh, porumbul, uh, porumbul modificat genetic și bumbacul modificat genetic. Toate formalitățile în cele cinci aplicații au fost urmate în tocmai și avem și aviz favorabil din partea ESMA pentru toate acestea. Dacă uh, privim de uh, pildă cultivarea, uh, EFSA a publicat șase update-uri pentru actualizări pentru 1507 și chiar mai multe pentru MON 810 odată cu apariția unor noi uh, date științifice. Sigur că a existat și o consultare, a fost avut în vedere co- uh, comentariile specialiștilor și publicul poate comenta și uh, EFSA nu a găsit că ar exista noi date obiective din partea publicului larg exprimate prin aceste comentarii. Tocmai de aceea a avizat favorabil autorizarea soiurilor de porumb pentru furaje și porumb alimentar, precum și soiurile de bumbac. În, în consecință și noi am transmis recomandare pentru avizare statelor membre. Am ascultat cu atenție comentariile și trebuie să spun că motivele ă, votului negativ în statele membre ă, sunt în primul rând ă, de ordin politic și pentru a, ține cont, a se ține cont de opinia publică. Foarte rar există argumente științifice care însă nu se regăsesc în avizul EFSA. Trebuie să vă spun că există studii de toxicitate care au fost desfășurate pe lungi perioade în ce privește, de pildă, porumbul 1810. Um, deci, uh, rezervele sunt în primul rând politice, trebuie să notăm asta. Am ascultat de asemenea uh, ideile legate de erbicidul glifozat, uh, cu care nu este compatibil uh, um, ace- bumbacul despre care vorbim. Este un bumbac care nu este cultivat în Europa, care se importă și în acest caz aprobarea glifosatului și stabilirea nivelurilor reziduale maxime sunt reglementate de un regulament specific privind pesticidele și valorile reziduale maxime. Deci nu există motiv pentru a suprareglementa această chestiune, câtă vreme există deja un regulament pentru așa ceva indiferent că este vorba de aliment uh, modificat sau nemodificat genetic, uh, valorile reziduale maxime trebuie să uh, trebuie respectate. Știm că exista o valoare limită de 2017 pentru glifosat, dar nu se aplică în cazul nostru pentru că oricum se aplică o legislație deja existentă. S-a, unii au voca, invocat lipsa procesului de legiferare demografic, eh, democratic. Eh, sigur, noi regretăm că eh, ați refuzat avizarea favorabilă pe aceste motive. Cunoaștem nevoia de a avea Uh, procese decizionale uh, democratice. Dar pot să vă spun că uh, suntem în continuare interesați să continuăm discuțiile în prima lectură la Consiliu. S-a făcut un comentariu cu privire la distanța de siguranță ce trebuie păstrată între diferite culturi. Am ascultat cu maximă atenție și am analizat cu seriorizate toate aceste aspecte legate de distanța de izolare. EFSA în 2015 a realizat un um, scenariu de expunere eh, ținând cont eh, și de factori externi. Pe lângă expunere, de pildă, eh, ploaia, durata de viață a polenului în funcție de altitudinea la care se află sau viteza la care trebuie transportat de vânt. Deci, EFSA a analizat toate aceste chestiunile și noi, ca gestionari ai riscurilor, am luat în consecință niște decizii. Pentru export, expunerea am luat uh, valori mai laxe, pentru, pentru durată de viață am luat uh, valorile cele mai stricte, iar în ce privește uh, sensibilitatea speciilor am uh, folosit valori de 5 ori mai stricte decât cele în vigoare actualmente. Deci, am analizat toate aceste chestiuni cu maximă seriozitate. În ce privește uh, sincer, uh, am fost uh, informați de de prezența în Spania și în Franța acestei rude îndepărtate a porumbului. Imediat ce s-a făcut această sesizare am solicitat uh, clarificări și uh, un raport tehnic uh, în consecință a fost tocmai publicat. Raportul spune că riscul impactului acestui teosinte este extrem de scăzut și în măsura în care luăm măsura, măsuri de control și de eradicare, nu există un risc semnificativ. Niciun fermier nu are interesul să aibă o rudă îndepărtată a porumbului în uh, lanul său de porumb, indiferent că cultivă porumb modificat sau nemodificat genetic. Deci toată lumea este interesată de eradicarea acestei uh, tulpini Detaliile acestui raport vor fi cunoscute și în curând vom uh, include consecințele, concluziile acestui raport în propunerea noastră legislativă pe care încă o vom publica în cursul lunii octombrie. Deci, cu asta ă, cred că pot să mă opresc aici, ă, ca ă, mi-am încheiat reacția la cele spuse dumneavoastră. Pot să vă spun încă o dată însă că am respectat toate elementele de legislație și toate propunerile sunt conforme cu regulile de comitologie și cu reglementările în vigoare privind organismele modificate genetic. Motiv, deci nu există motive ca Comisia să retragă aceste propuneri, nici măcar uh, uh, în contextul unor eventuale obiecții ale colegiuitorilor, inclusiv Parlamentul European. Cam atât din partea mea. Mulțumesc. Thank you very much and now we can uh, conclude Mulțumesc, spune domnul președinte. Cred că putem încheia dezbaterea pe această temă. Votul va avea loc peste câteva minute. Uh, aici în comisie și dacă trece de comisie, uh, votul în plenar va avea loc în cursul acestei plenare, în cursul acestei sesiuni. Trecem la votări și uh, primul vot va, fi, va privi decizia Consiliului privind ratificarea acordului la Paris, privind modificările climatice. Vă invit acum pe toți să vă scoateți cartelele de vot. Dacă toată lumea e pregătită, cred că putem începe. Deschidem un vot. ta toată lumea? Bun, atunci închid votul. Se adoptă. 54 pentru. Vreau să mulțumesc colegilor pentru sprijin și vreau să spun că dacă se confirmă același vot în uh, plenară mâine, ratificarea uh, va uh, permite ulterior atingerea 54% din obiectivele de emisii. Și acum trecem la punctul numărul 10. Obiecția în temeiul uh, regulii 106, porum modificat genetic BT11. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Trecem la punctul 11. Obiecția privind uh, porumbul 1507. Am deschis votul. A votat toată lumea? Vot închis. A adoptat. Trecem la punctul 12, care privește porumbul modificat genetic MON 810. Am deschis votul. A votat toată lumea? Bun, atunci închidem votul. Se adoptă. Obiecția, urmează obiecția privind punerea pe piață a bumbacului modificat genetic și avem aici mai multe soiuri, 281 și așa mai departe. Am deschis votul. Am închis votul. Și acum trebuie să votăm autorizare, autorizația pentru punerea pe piață a porumbului modificat genetic MON 810, gama de produse. Am deschis votul. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Adoptată. Bun. Nu văd să avem divers, la diverse nimic. Următoarea reuniune are loc pe 12-13 pe 12-13 octombrie. Mulțumesc foarte mult, poftă bună!